Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor și uh, sper că rapoartele vor avea un uh, impact uh, asupra negocierilor comerciale ale Uniunii. Fracțiun. Vă mulțumesc, domnule Casac Acum, în numele grupului uh, verzilor, domnul uh, Taylor pentru două minute și jumătate. Uh, thank you,